annunciato all'inizio del dibattito. Așa cum s-a anunțat la începutul dezbaterii care tocmai s-a încheiat, din păcate, a dispărut în mod prematur. A încetat din viață colegul nostru Jens Nielsen. A decedat în această dimineață în urma unei boli. Colegul nostru a intrat în Parlamentul European în 2011, a fost reales în 2014 și eh, din partea Partidului Social Democrat din Suedia și făcea parte din grupul S și D. A fost membru al Comisiei pentru Transporturi, al Comisiei pentru Afaceri Regionale și al Delegației pentru Relațiile cu Belarusul. Colegul Nilsson a, și-a desfășurat activitatea politică în mod entuziast și cu o, mult, o capacitate mare de muncă. A luptat pentru o economie socială, ideal în care credea, care a fost pentru el lupta unei întregi vieți. Numele nostru al tuturor doresc să adresez un gând afectuos familiei sale, soției, fiicei sale și să adresez condoleanțe prietenilor săi, colegilor din grup, grupului S și D, și tuturor celor care l-au cunoscut și l-au apreciat. Aș dori să vă alăturați mie într-un moment de reculegere în amintirea colegului Jens Nilsson. Prego, onorevole Rodriguez. Doamna Rodriguez, vă rog. Thank you very much. Uh, Mr. President, I... Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul în numele grupului SD grupul din care făcea parte colegul nostru Nilsson. Doresc mai întâi să mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului European pentru acest omagiu, pentru acest moment de reculegere. Și noi, grupul S și D, dorim să ne amintim de colegul nostru așa cum era, un om generos, angajat în proiectul european, o persoană capabilă de a păstra legătura cu toți cei de pe teren, un actor care dorea să promoveze economia socială în întreaga Europa. Întotdeauna ne vom aduce aminte de el astfel și cu multă prietenie. Mulțumesc încă o dată! Onorele Fox, prego. Domnul sau doamna Fox. Mr. President, Domnule președinte, săptămâna trecută în Salisbury, în circumscripția mea, un uh, bărbat și fica sa au fost uh, otrăviți cu, un, uh, cu o substanță neurotoxică. De asemenea, un polițist a fost otrăvit. Ieri, guvernul a anunțat că Rusia, cu mare probabilitate, este responsabilă de acest atac. Deci este o încercare de, o tentativă de asasinat pe teritoriul unui alt uh, stat. Astăzi așteptăm o explicație din partea Moscovei. Trebuie să fie un, um, o, o alertă, un avertisment pentru noi toți. Suntem cu toții testați. Anexarea uh, Crimei, uh, atacurile cibernetice, otrăvirea din Salisbury. Iată, in, vedem că este un model care va continua și trebuie să uh, îl combatem cu un front unit. L'aplauso della plenaria. Aplauzele plenului Parlamentului um, nu mai are nevoie de comentarii. Are cuvântul acum domnul Wolf. Thank you Mr. President. I rise in relation to the rules related. Mulțumesc domnule președinte aș dori să mă refer la regulile legate de comportamentul uh, eurodeputaților în ce privește comportamentul nostru. în această dezbatere legată de relațiile între regatul unit și uniunea europeană domnul Alan Smith uh, din Scoția, un eurodeputat din Scoția, a folosit uh, un uh, limbaj dur pentru a vorbi despre cei care sunt pentru Brexit, ca mine. Dar a folosit un vocabular pe care sper ca președintele Parlamentului European să considere că nu e potrivit și că necesită o scuză. A spus că noi suntem Uh, niște execrabili. Știți că este vor, vorba de un cuvânt de origine germană pentru cei care uh, defechează, dar este folosit uh, și pentru cei care uh, au uh, um, familii sau relații de familie evreiești. Este un termen foarte peiorativ folosit, așa, echivalentul cuvântul um, jidan. Îmi pare rău că domn, colegul nostru a folosit acest cuvânt și ar trebui să își ceară scuze. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Smith, Domnule Smith, doresc să spuneți ceva? I certainly would, President. Da, domnule președinte. Uh, poate colegii nu cunosc acest cuvânt în engleză. În uh, dicționar, shyster în engleză, plural shysters, înseamnă dacă faci referire la cineva, mai ales un avocat sau un polician ca spunând șaister, înseamnă că sunt necinstiți și imorali. O persoană, mai ales un avocat sau politician, uh, care are uh, un comportament uh, lipsit de etică, nu are nicio legătură cu evreii și este ridicol așa ceva. Am Vă cer să nu pierdeți timpul cu um, astfel de lucruri. Da, disonesto, imorale, non si può dire de deci, cinstit și moral nu poate fi considerat nimeni. Però se non c'era da parte sua nessun... Dar dacă nu, aveți inten- nu aveați intenția, o astfel de intenție ca cea menționată de domnul Wolf, cred că ați clarificat suficient lucrurile. Dar nu puteți să faceți pe nimeni necinstit sau dar uh, nu puteți faceți pe niciun alt coleg necinstit sau imoral. Domnul Dartmouth, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat voie să vorbesc. Um, fac referire la regula 11, secțiunea 3. Deci regula 11, secțiunea 3. Citez regulamentul de procedură. Comportamentul membrilor va fi caracterizat de respect reciproc indiferent de comentariile neadecvate ale domnului Smith, este clar că a încălcat valorile și principiile Parlamentului European. Am avut un exemplu foarte bun de astfel de valori din partea uh, uh, domnului Fox mai devreme prin intervenția sa. Credem că trebuie să îi dați o avertizare domnului Smith. Onorevole Boylan. Domnul sau doamna Boylan. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să atrag atenția colegilor uh, uh, asupra prezenei lui Ibrahim uh, Balawi, Balawi, care este în tribună. Parlamentul nostru a votat în 2015 o rezoluție pentru a solicita eliberarea lui. E minunat că e liber, se află printre noi astăzi Mulțumim foarte mult, doamna Boylan. Domnule Coburn, apoi passiamo ai voti. Domnul Coburn și apoi trecem la voturi. Vă rog, domnule Coburn. Foarte pe scurt, domnule președinte, nu prea mă supără multe lucruri și mă cunoașteți bine, dar domnul Smith este un maestru al corectitudinii politice. Uh, el uh, trimite pe cineva în iad dacă spune ceva nepotrivit din acest punct de vedere. Uh, dar eu cred că de această dată a depășit măsura și a trebuit să-și ceară scuze. De obicei nu e prost, nu cred că face bine nimănui, nici lui, nici partidului său politic dacă nu se scudă. So... Bun. Domnule Coborn, știm că Uh, știm cât, cât sunteți de neastâmpărat, toată lumea știe asta. Până la urmă, cred că cuvintele pronunțate sau intenția de a folosi acea, acel cuvânt a fost doar acela de a adresa o critică la nivel politic. Nu avea obiectivul de a jigni pe nimeni. Deci era vorba de o critică, strict o critică privind legată de activitatea politică și nu, dorea, nu se dorea uh, ca nimeni să fie ofensat nici din motive rasiale, nici din motive politice. Deci cuvântul trebuie să fie interpretată strict ca o critică politică. Dacă nu ar fi așa, ar trebui să intervenim. Dar cred că a fost strict o critică la nivel politic și atât. Ora al vot. Și acum trecem la vot.